Yes, good afternoon. Um, and the... Bună ziua! Primul punct de pe ordinea de zi în această masă este discuția cu privire la descărcarea pentru bugetul pe anul 2009. Avem un raportor, domnul Ori, îi dau cuvântul lui.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 Discutăm despre mai multe descărcări de gestiune. Mă întreb dacă am putea purta dezbaterea pentru mai multe descărcări în același timp, pentru a câștiga timp. Mulțumesc! Nu am foarte mare lucru de spus. Veștile pe care vi le pot eu da sunt bune. În principiu nu sunt probleme. și nici Curtea de Conturi nu are probleme. Există o problemă generală și anume acea legată de cheltuielile sociale. Facem ce putem, putem pentru a obține fonduri și fondurile acestea nu sunt mobilizate de instituții. În orice caz, nu sunt folosite în totalitate. Fondurile care sunt disponibile pentru afaceri sociale și ocupare sunt uh, fonduri care nu sunt mobilizate în totalitate. fondurile au fost cheltuite în proporție de 90,1%. Fondurile sociale însă, din păcate, nu au fost folosite în proporție de 100% și, din păcate, mai există și erori care au consecințe. A trebuit, de altfel, să constat că aceste erori între 55 și 35%. Comisia a făcut ca tendința să fie pozitivă, însă dorim să cerem comisiei ca programul să fie accelerat. ca procesul de luare a deciziilor să fie dus la bun sfârșit pentru a soluționa problemele financiare. Programul pe anul 2020 ne așteaptă, cred că trebuie să se îmbunătățească situația ocupării și situația socială. Există multe mijloace în Uniunea Europeană, mijloace pentru diferite obiective, coeziunea, coeziunea socială, e vorba de sume ridicate și trebuie să ne fixăm un obiectiv foarte precis, să fixăm priorități. Ideea este să creăm noi locuri de muncă. Este cea mai importantă prioritate. Deci observăm că se prefigurează o tendință pozitivă. Aș vrea să fac o cerere curții de conturi. Aș vrea să vedem ce putem face în domeniul social. Am putea eventual să vedem de ce nu au fost utilizate în proporție de 100% mijloacele financiare, deși erau disponibile. Cred că am făcut critici constructive în orice caz așa trebuie interpretate. Dacă examinăm diferitele instituții, avem CDFOP pentru pregătirea profesională și aici avem o problemă. Mijloacele operaționale Principiul anuității trebuie să fie aplicat pentru a îmbunătăți lucrurile. În afară de asta, nu văd probleme în ceea ce privește CDFOP. În ceea ce privește ce se întâmplă cu Norvegia și Islanda, ne interesează de asemenea. Am vrea să știm dacă alte acorduri, dacă alte contracte vor fi semnate și cred că aceste instituții trebuie să știe clar care sunt mijloacele disponibile. Vom face tot posibilul pentru ca aceste mijloace să fie bine folosite. În ceea ce privește fundația de la Dublin, aveam uh, opinii diferite în privința conturilor. Am făcut uh, eforturi. Ar trebui să se să existe o mai bună comunicare la nivelul uh, Fundației Dublin, Fundației de la Dublin și cred că uh, regulile financiare sunt uh, în echilibru. În orice caz, nu văd motive majore de critică. Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate la locul de muncă este o agenție care au fost puse de asemenea la dispoziție sume importante, 15% din mijloace sau 18% din mijloace în ceea ce privește mijloacele operaționale. Sunt sume pe care nu vom putea conta anul viitor. Trebuie să îmbunătățim anuitatea și în ceea ce privește planificarea. De asemenea, lasă de dorit. În orice caz, aș vrea să spun că imaginea care ne-a fost transmisă corespunde situației financiare a acestei agenții. Regulile sunt uh, respectate în general. Fundația Europeană pentru Pregătirea Profesională Regulile au fost uh, respectate tranzacțiile au fost uh, făcute corect și au fost uh, furnizate și explicațiile de rigoare. Au intervenit schimbări uh, în ceea ce privește fondurile pentru anul viitor. Au fost făcute două observații cu privire la acest transfer instituția a luat deja măsuri pentru a putea controla aceste transferuri. În acest context, nu ne rămâne de spus uh, decât că trebuie încurajat să meargă pe același uh, drum și, bineînțeles, că trebuie respectate regulile respective. În ceea ce privește costurile administrative și de personal, acestea sunt întotdeauna greu de administrat, însă, în general, nu sunt probleme de semnalat. Nu există nicio problemă majoră, gestiunea financiară funcționează bine, nu am constatat erori importante, Observația mea generală este că mijloacele financiare fondurile sunt uh, cheltuite bine și este important ca anul viitor să dispunem de aceste fonduri. Mulțumesc! Domnul Petranelli este directorul pentru controlul uh, pentru auditul de control Doamnă președinte, stimați parlamentari, Comisia salută constatarea făcută de către raportor în privința ameliorărilor făcute în ceea ce privește politica de coeziune în ansamblul ei. Ameliorarea nu se referă doar la rata de eroare, care este indicatorul cel mai cunoscut. O rată de eroare poate să varieze de la un an la altul însă ameliorări se pot constata în toate rapoartele, raportul, raporturile anuale ale directorilor general. Pentru prima dată sunt în categoria A, categoria cea mai bună, și toți indicatorii pe care îi găsiți în anexa raportului care arată că uh, Fondul Social European uh, este Uh, un fond care este bine gestionat uh, și este o, nu este ușor pentru că gestiunea partajată este o gestiune complexă și există deci uh, o posibilitate destul de mare de eroare. Comisia este conștientă de problema subexecutării bugetului, se datorează mai multor motive, motive tehnice uneori, prelungirea perioadei de eligibilitate pentru perioada precedentă a întârziat uh, uh, încheierea programelor și unul dintre motivele execuției scăzute a fost rigoarea mai mare pe care a adoptat-o Comisia în ceea ce privește sistemele de control deficiente și aceasta în urma unei cereri a Parlamentului European Parlamentul a cerut și pe bună dreptate un plan de acțiune riguros al Comisiei. Comisia a luat în serios această cerere, i-a dat uh, curs și în felul acesta s-au întârziat uh, plățile pentru programele deficiente. Lucrurile se îmbunătățesc și suntem uh, conștienți de faptul că vom putea recupera întârzierile. Asta este esențialul și acum sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Doamna Kinga Gönz și apoi Maria, Marin Harkin. Mulțumesc foarte mult! În calitate de raportor fictiv, aș vrea să subliniez și să confirm ceea ce tocmai a spus domnul Ări. Sunt uh, propuneri excelente. Aș vrea să revin la anumite aspecte pentru a completa lucrurile. Încep cu Fundația Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă, este foarte important ca raportorul să se limiteze la observațiile făcute de Curtea de Conturi, să se bazeze pe aceste informații. Cred că putem găsi o ponderare bună, este foarte important. În ceea ce privește Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, suntem de acord cu ceea ce ne-a propus uh, raportorul. Este foarte important și trebuie să sublinieze că fundația s-a angajat să își uh, corecteze greșelile și să o ia pe calea cea bună. Poate că ne poate prezenta o propunere de amendamente. În ceea ce privește Agenția pentru Sănătate și Siguranță la locul de muncă, suntem de acord cu propunerile făcute de raportor. Curtea de conturi a spus uh, și altceva atunci când o agenție sau o fundație nu utilizează complet fondurile de care dispune. Nu, acest lucru nu depinde întotdeauna de organizația respectivă. În anumite cazuri se pot face eforturi pentru ca fondurile să fie mai bine utilizate. Actorii au un rol important de jucat. Însă în orice caz, putem susține acest raport. Vom uh, prezenta o propunere de amendamente, însă în ansamblu suntem de acord cu poziția raportorului. Mulțumesc! Îmi cer scuze că am ajuns uh, mai târziu și nu am auzit tot ceea ce a spus domnul Ări. Cred că este foarte important este foarte important ca tranzacțiile care stau la baza conturilor anuale tranzacțiile acestea sunt uh, legale și a arătat acest lucru în mod foarte clar. Aș vrea să fac câteva observații. În primul rând, Fundația Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă. M-am uitat la raportul auditorilor pe 20, 2008 și 2009. pentru a vedea dacă fundația a acționat în urma propunerilor făcute de curte și nu am descoperit anomalii. În ceea ce privește răspunsul fundației, fundația spune că a implementat un registru de excepții pe 1 iulie 2010. Nu știu ce înseamnă acest lucru și aș vrea să întreb dacă îmi poate spune cineva ce înseamnă un registru de excepții și ceva în privința proceselor de recrutare și în privința plăților a fost uh, o problemă și anul trecut cu Fundația Europeană pentru Bunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă, însă au uh, înființat structuri pentru ca problemele să nu se repete. Mă, sunt mulțumită de răspuns, însă poate că am putea obține explicații în privința acestei chestiuni. În ceea ce privește Fundația Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, Centrul a spus că în 2010 a stabilit un plan care, începând cu 2013, îi va permite să se conformeze pe deplin observațiilor curții. Aș vrea să știu care sunt uh, problemele cu acest centru, de ce a fost nevoie de acest plan și mă bucur să constat că uh, Consiliul de Administrație va fi informat în privința tuturor transferurilor, nu doar în privința transferurilor care depășesc un anumit prag. În orice caz, aș vrea să știu de ce acea întârziere până în 2013. Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate nu cred că sunt uh, întrebări și, în sfârșit, uh, Fundația Europeană pentru Formare uh, Profesională. Am primit uh, răspunsul 13. Planificarea bugetară și execuția a fost afectată de întârzierile legate de temeiul juridic. Poate că cineva ar putea să-mi explice de ce și care este impactul acestei uh, probleme. Fundația ne spune că va interpreta mai strict regulamentul financiar, pentru că curtea i-a cerut acest lucru. Îi mulțumim domnului Ării sunt de acord cu el. Voi depune și câteva amendamente în funcție de replicile pe care le obțin. Domnul Ri pentru observații. Dacă doriți să luați legătura cu ceilalți deputați după depunerea amendamentelor eventual. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să mulțumesc colegilor pentru observații. Registrul de excepții, cu părere de rău, spun nu știu ce este exact. Nu am intrat în aceste detalii nu la fel de mult ca și Marian, însă voi verifica și vă voi spune. Nu cred că va fi o dificultate majoră, însă. A doua întrebare este legată de întârzirea până în 2013. Nu eu sunt cel care poate să dea un răspuns. Pot să obțin un răspuns mai lung pentru a vedea dacă aceasta este o dificultate. Colegii pot depune amendamente dacă doresc, ceea ce mi se pare deosebit de important este să spunem că aceste agenții și fundații au fost adesea supuse unui număr mare de critici din partea problemelor de gestiune financiară. Au promis că vor uh, corecta acest risc. Toate agențiile auditate au uh, urmat uh, o evoluție pozitivă. În ceea ce privește întrebarea doamnei Harkin, voi ia legătura cu ea și voi vedea dacă există probleme. După părerea mea, nu voi uh, fi, însă voi încerca să obțin un răspuns precis. Poate că mă înșel, însă cred că fundațiile au fost prezente atunci când am discutat despre conturi. Poate că nu, însă doamna președinte spune că vor fi prezente în ianuarie. Dacă nu mai sunt alte puncte, termenul pentru depunerea amendamentelor este 13 decembrie și se vor adopta amendamentele pe 1 februarie. Îi mulțumim domnului Öri și trecem la punctul următor de pe ordinea zi. Este vorba despre cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale pentru a sprijini strategia Europa 2020. Îi dau cuvântul Nadiei Hirsch. Danke, Frau Vorsitzende. Um, ja, der Bericht... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Acest uh, raport uh, este fructul unei uh, cooperări foarte bune cu raportoarea din umbră. Nu este aici, dar uh, uh, deci cooperarea a fost foarte strânsă și și vizita pe care am efectuat-o la centru respectiv a fost foarte bună. Practic, se vorbește despre formarea profesională, care de multe ori este neglijată față de alte tipuri de formare și educație. Ea însă are un rol aparte în lumina strategiei 2020, pentru că uh, avem nevoie de creșterea calificărilor și uh, Uh, aceasta nu numai din punctul de vedere al educației superioare, ci și pentru lucrătorii care trebuie să beneficieze de o formare de calitate. Deci acest concept de calitate este absolut central în contextul acestui raport și în uh, declarațiile comisiei. Ce se întâmplă cu această formare profesională? Consider că formarea de bază trebuie să uh, ajungă la calificări care să fie într-adevăr uh, eficiente pentru viața profesională. O bază solidă pe care se poate construi și în Comisia Cultură s-a discutat un aspect interesant și anume imaginea acestei formări profesionale, care diferă de la un stat membru la altul de multe ori, formarea profesională este o, o alternativă excelentă față de educația superioară universitară, cu condiția ca să fie de calitate. De multe ori, tinerii ezită între cele două tipuri de filiere. În Germania, de exemplu, uh, când chiar dacă ai, ai, ai făcut o form, ai, ai beneficiat de formare profesională, asta nu înseamnă că nu poți să mergi la universitate. Aceste filiere nu se exclud reciproc. Un alt aspect interesant se leagă și de șomajul tinerilor. Și aici mă refer la absenteismul școlar sau la faptul că, la abandonul școlar mai bine zis. E vorba de mulți tineri care uh, părăsesc uh, și uh, sistemul universitar, asta este clar, dar este încă și mai grav decât în cazul în care acești tineri nu au decât o formare profesională incompletă. Accesul lor pe piața muncii este încă și mai dificil. Dacă luăm într-adevăr acest uh, subiect în serios, ne va trebui în bugetul următor un proiect pilot care să pună accent uh, la, la nivel local pe cooperare între tineri, uh, firme, întreprinderi, școală și, în general, uh, tineretul. Este important ca să stimulăm aceste rețele ale tinerilor pentru a le da șanse tinerilor. Ei cu toții au un potențial, cu siguranță, care poate n-a fost mereu exploatat, poate nu exploatat la școală, dar cu siguranță el există. Acum, perfecționarea și formarea continuă dacă mă uit la cei care beneficiază de formare continuă astăzi, putem să, contesta, să constatăm că, începând cu o anumită vârstă, uh, accesul este din ce în ce mai redus. Este clar că nu trebuie să uităm acest obiectiv al formării uh, pe tot parcursul vieții însă trebuie să existe și o flexibilitate legată de, de programele școlare și de tipurile de cursuri care trebuie să poată să fie variate în funcție de nevoile persoanei. Am propus un nou modul, un fel de listă, un fel de tablou pe care putem să bifăm elementele principale ale perfecționării. Practic, persoana vizată poate să vadă în funcție de această listă, uh, ce șanse are pe piața muncii. De exemplu, dacă o persoană uh, nu beneficiază de formare de mai bine 10 ani în sânul firmei sale și dacă dorește un nou loc de muncă, ce șanse are să aibă acest nou, nou, nou loc de muncă? Lucrătorul respectiv trebuie să știe clar care sunt lipsurile, lacunele, ce ar trebui să facă pentru a putea uh, avansa pe piața muncii. Această listă, acest checklist ar putea fi pusă pe internet, de exemplu, astfel încât toată lumea să știe să poate să fie un fel de tablou de bord care arată parcursul formării persoanei respective, ca să știe ce are de făcut. Important este să nu rămână cantonat în, în, în educația inițială și să continue să se formeze. Apoi, deci, flexibilitatea și mobilitatea. Este clar că um, modulele pentru formarea inițială trebuie să fie uh, consolidate și tânărul respectiv trebuie să poată să aibă această mobilitate inclusiv în alte state membre și aceasta nu trebuie să fie pierdută din vedere, trebuie contabilizată pe undeva. Totul ace- tot acest, toate aceste lucruri trebuie făcute cu obiectivul de a obține rezultate concrete. Dacă tânărul a putut să meargă în străinătate, să se formeze, este clar că este clar că e un candidat potențial pentru module de formare ulterioare. Este clar că avem nevoie de instrumente sau uh, modifica instrumentele existente pentru a uh, servi mai bine interesul tinerilor. Europasul este o poveste de succes și știm că o serie de tineri au beneficiat de el. Un alt aspect. Recunoașterea calificării profesionale între statele membre. Ar trebui să fie posibil să poți să dobândești formare profesională și să ai o diplomă într-un stat și apoi să poți să mergi să lucrezi în alt stat membru și în același timp să poți să îți completezi lacunele, să te perfecționezi. În ceea ce privește recunoașterea uceniciei, educației formale, informale și aici trebuie accelerate lucrurile pentru că există un potențial care până acum nu a fost, nu a fost suficient recunoscut și exploatat. Apoi, în ceea ce privește finanțarea, facem propuneri concrete. Anumite țări au făcut deja propuneri concrete în sensul decernării unor certificate care să dea uh, ocazia de a avea acces la formare continuă, un fel de vouchere de, bon, de, de, de bonuri de formare, deci finanțarea acestei uh, formări continue, indiferent de statul în care ea are loc. Iată tot ce vreau să spun. Mă bucur că vom avea o discuție cu siguranță cu deputații și am avut deja discuții fructuoase, inclusiv cu raportorii fictivi și amendamentele sper să fie numeroase, pentru că ele nu pot decât să îmbunătățească subiectul pe un subiect deci atât de important. Mulțumesc foarte mult, doamna Gânț. Mulțumesc foarte mult. Din păcate, raportorul fictiv de la socialiști nu a putut veni, așa că numesc în numele, vorbesc în numele lui. Îi mulțumesc doamnei Hirsch pentru raportul său. Este un domeniu foarte important. În special dacă ne uităm la pierderea locurilor de muncă în Europa și la consecințele pe care va trebui să le abordăm. Este clar că aici avem nevoie de o metodă flexibilă, dar și uh, o metodă clară care să permite tuturora să beneficieze de formare profesională. Deci atunci când sunt oportunități de formare, oamenii să poată să beneficieze de acestea ca apoi, bineînțeles, să intre așa cum trebuie pe piața muncii. Uh, formarea, educația profesională sunt foarte importante aici. Cred că fundația de profil a fost deja menționată în acest context și, dacă am înțeles eu bine, va exista o conferință care va aborda problema incluziunii sociale și a integrării. Deci e interesant că există aceste subiecte care pe undeva se întâlnesc și uh, sunt extrem de interesante pentru anumite persoane. Un subiect, iarăși, cum am spus, foarte important. Toată lumea se angajează în acest sens. Domnul Kozlovski. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Aș dori să mulțumesc colegei Hirsch și să o felicit pentru raportul său privind cooperarea europeană în vederea educației, prof, educa, formării profesionale în contextul strategiei 2020. Cred că proiectul de raport este bun și putem vedea clar care sunt direcțiile de urmat pe viitor. Vedem din acest raport că va trebui să continuăm să facem tot ce este posibil pentru ca să rezolvăm problemele legate de formarea profesională. Doamna raportor a venit cu niște sugestii și aș dori să includă și comentariile pe care le fac eu în acest raport. Ar trebui să subliniem, de exemplu, rolul parteneriatului între autoritățile locale și întreprinderi, firme. Este extrem de important acest parteneriat în contextul formării profesionale. Și de asemenea, trebuie să ne concentrăm și pe dezvoltarea spiritului întreprinzător, să încurajăm pe oameni, de asemenea, să învețe, să se formeze pe tot parcursul vieții. Iată alt element important care ar trebui să apară în raport și, de asemenea, o metodă de evaluare uh, a succesului acestor formări profesionale. De asemenea, Fondul Social European ar trebui să fie mai flexibil aici, pentru că piața muncii se schimbă, evoluează neîncetat și ne trebuie în continuu să găsim uh, soluții inovatoare în materie de training, deci de formare. Sunt uh, Sigur că raportul este excelent și, bineînțeles, sper că și comentariile mele vor fi luate în calcul. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Dali. Doamna președinte, colega Turinen nu poate să vină astăzi, se scuză, așa că o să prezint uh, opiniile dânsei. În general, întâmpinăm uh, și salutăm uh, raportul care, după părerea noastră, merge pe direcția cea bună și atinge majoritatea aspectelor esențiale legate de formarea profesională. Însă, am putea să sugerăm o serie de subiecte care mai trebuie adăugate și analizate. În primul rând, formarea profesională trebuie să fie gratuită și accesibilă pentru toți tinerii, într-adevăr, când intră pe piața muncii, întâmpină o serie de probleme. Deci, este important să îi însoțim și să-i ajutăm cu privire la formarea profesională. Trebuie de asemenea să existe o legătură strânsă cu strategia 2020. Titlul raportului este Cooperarea europeană în materie de educație și formare profesională pentru Uh, strategia 2020 și noi am dori ca să existe aici două elemente în acest context. În primul rând, necesitatea ca companiile să investească în formare profesională pentru angajații lor. Nu e vorba numai de lucrătorul care trebuie să se preocupe de proprie educație și formare, ci e vorba de o strategie a companiilor care ar trebui să aibă clar o strategie, deci cum v-am spus, uh, și finanțare aferentă pentru a oferi uh, formare profesională, inclusiv formare continuă. Formarea și programele de formare profesională trebuie să fie puse la punct în strânsă uh, cooperare între toate părțile interesate. E vorba de uh, de, ș- de școli, institute, sindicate și companii. Recunoașterea educației formale și informale este absolut esențială. Acest aspect trebuie să fie consolidat. De asemenea, nu trebuie să uităm și experiențele pozitive care există cu acel sistem mixt în Germania, Austria și Danemarca, invitând astfel statele membre să învețe din aceste experiențe atunci când vor uh, fi pus în practică reformele sistemelor lor educative. În sfârșit, considerăm că acest raport ar trebui să ceară o reglementare mai strictă a tot ce înseamnă această formare profesională. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Harkin. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, Mă uit pe raport și, bineînțeles, că o felicit pe raportoare. Raportul este unul de bună factură. Vreau să fac doar câteva comentarii. În primul rând, îmi pare bine că vorbește despre acele uh, cunoștințe și calificări uh, uh informale care trebuie să fie recunoscute mai mult. Este foarte important acest aspect. Și în acest context aș mai adăuga un lucru. De fapt, vreau să spun că mă bucur că uh, există diverse trimiteri la programul de la Copenhaga, care sunt absolut esențiale deoarece e vorba până la urmă de Europa, de mobilitate între statele membre și bineînțeles că acest sistem comun de referințe este esențial pentru cetățenii noștri care trebuie să aibă acces la el din ce în ce mai mult. Două alte observații. Se vorbește despre formarea profesională online. Nu cunosc bine subiectul, dar în contextul formării pe module, mă scuzați, spune doamna Harking, zborurile se anulează și e greu să te menții la curent cu ultimele date. În sfârșit, ă, acea, acel echilibru între viața profesională și formare. Apoi, sunt foarte de acord cu acea schemă de vouchere pentru training în contextul finanțărilor de la Fondul Social European, care poate fi aici folosit. Deci, un raport excelent încă o dată și îi mulțumesc, o felicită, doamnă raportor. Mulțumesc foarte pe scurt, domnul uh, de la comisie. Bună ziua, mulțumesc, doamnă președinte. E bine, acest document urmează comunică, comunicării care a fost lansată în primul semestru anului 2010 și săptămâna viitoare va fi decisivă pentru că miniștrii de profil se vor întâlni la Bruj tocmai pentru a discuta aceste chestiuni și noi salutăm proiectul de raport pentru că considerăm că evaluarea care stă la baza acestuia uh, uh, merge pe linia pe care și noi uh, o avem, o, o viziune deci, pe termen lung a formării și educației profesionale, deci până în 2020, cu accent pe strategia 2020. Și consider că raportul dumneavoastră subliniază mai multe aspecte în acest sens. De exemplu, relevanța acestei formări, nevoia de calitate pentru că una dintre problemele cu acest tip de formare este nevoia de a spori atractivitatea acestui tip de formare în vremuri de șomaj care afectează mai cu seamă tinerii, observăm o discrepanță foarte mare între calificările prezente pe piața muncii și locurile de muncă disponibile. Această discrepanță, această prăpastie uh, provine uh, din uh, într-o falsă imagine. Anumite profesiuni sunt prost văzute pentru că, de exemplu, nu sunt salarii mari. Deci trebuie ca această uh, formare profesională trebuie să fie mai atractivă, dar aceasta nu poate să uh, fie făcut în lipsa accentului pe calitate. Calitate, deci, uh, combaterea abandonului uh, modulelor, Uh, școlare uh, și să menținem tinerii cât mai mult pe calea pe care și-au ales-o. Un alt aspect uh, pe care l-ați menționat, acea permeabilitate în interiorul și între diversele sectoare ale educației. Trebuie, deci, să Uh, distrugem obstacolele care stau în calea comunicării între educația, să zicem, universitară și cea profesională. În lipsa uh, acestei permeabilizări nu vom putea avea un acces bun pe piața muncii. Aș uh, face două observații. În primul rând, sprijinim foarte mult apelul la o mai mare flexibilitate. Câteva cifre. Astăzi, mobilitatea transnațională între țări se ridică la numai 5%. Leonardo da Vinci, programul nostru de la Comisie, acoperă aproximativ 2% din această mobilitate, deci suntem foarte în urmă față de obiectivul stabilit de uh, educația superioară sau universitară, care are 20% mobilitate transnațională și suntem și la fel de departe de ținta tineretului mișcare Youth on the Move, deci, eu interpretez apelul dumneavoastră ca un îndemn uh, de a avea opțiuni fezabile pentru toți cei care doresc să beneficieze de această mobilitate și fără a pune obstacole de ordin financiar pecuniar în calea acestei uh, mobilități. Comisia va propune anul viitor o serie de e, uh, norme și standarde legate de formarea profesională și mobilitate, dorim să fim cât se poate de ambițioși și să avem și măsuri și resurse pe măsură. Apoi, această idee cu voucherele de formare profesională continuă mi se pare o idee excelentă. Conform ultimelor date, se vede că în timpuri de criză companiile taie mult din fondurile destinate formării. Este ceva extrem de îngrijorător, uh, un element prezent pe, pe, pe piață uh, și Vedem, deci, că cheltuielile pentru formare scad în acest context și aceasta, practic, ne împiedică să ieșim din criză, pentru că nu uh, dacă reduci uh, formarea profesională și dacă împiedici calificările, vei putea să ieși din criză. Este practic vorba de o soluție pe termen scurt care pe termen lung va afecta ocuparea uh, și piața muncii. Deci, cred într-adevăr că Fondul Social European poate să joace un rol excelent aici, pentru că în felul acesta ne concentrăm pe nevoile reale ale pieței muncii și ale economiei. Ultima întrebare. Nu înțelegem foarte bine ce ne propuneți la punctul 11, acel checklist pentru învățarea pe tot parcursul vieții, acel tabel despre care v-am vorbit. Nu știu dacă cereți comisiei să facă un fel de calapod uh, care să-l impună statelor membre pentru că există situații foarte diferite uh, în funcție de momentul carierei despre care vorbim. Unii se află la început, alții la sfârșit. Ne este greu să înțelegem și aș dori să ne spuneți ce ne cereți să pregătim în acest sens, ce fel de document. Mulțumesc. Acum poate aș da cuvântul doamnei Hirsch. Mulțumesc. Ja, vielen Dank, vielen Dank auch für die Vorschläge. Ähm, viele Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru propunerile făcute. Vom include foarte multe dintre acestea în text. Mă bucur foarte mult să văd că propunerea mea va primi amendamente. Există multe elemente asupra cărora ar trebui să vorbim mai pe larg. În ceea ce privește lista, avem Europasul, care are foarte mult succes deoarece e disponibil în toate limbile, poate fi descărcat de pe internet și poate fi folosit pentru a-ți uh, redacta curriculum vitae. E un element important în cadrul uh, pregătirii permanente. Deci e important să ai un astfel de instrument pe care poți să-l folosești uh, răspunzând la niște întrebări. Și întrebări cum ar fi dacă deja ai uh, trecut printr-o pregătire profesională după ce ai inițială. Deci astfel îți dai seama dacă mm, trebuie să continui pregătirea sau nu. Să pun întrebări în legătură cu limbile străine, fi important să avem un fel de program care să le permită persoanelor să vadă ce posibilități de pregătire uh, au. De asemenea, ar fi bine să poată vedea în ce domenii ar trebui să caute un curs sau unde sunt căutate anumite profesii. În fine, asta ar fi un prim pas, ar putea exista de asemenea și consiliere pregătită, pre, consiliere personalizată la locul de muncă sau în alte părți. Eu cred că ar fi un prim pas pentru ca lucrătorii să vadă exact care este situația exactă a calificărilor, să vadă în ce domenii au lacune, să vadă dacă ar putea Uh, continua să se pregătească sau nu. Vă mulțumesc foarte mult, spune doamna Lin. Termenul pentru amendamente este 14 decembrie. În comisie pe 24-25 ianuarie le vom analiza, dezbaterea pe amendamente de compromis pe 15 martie, adoptarea în Comisia de Cultură 25 ianuarie, la Comisia Ocupare pe 16 martie. Vă mulțumesc tuturor foarte mult! Aici ne încheiem uh, lucrările pe ziua de astăzi. Următoarea ședință e pe 25 ianuarie la ora 3. Și sper să reușiți cu toții să vă întoarceți acasă.